următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei în legătură cu marca Made In. Dau cuvântul doamnei comisar Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot să mă adresez dumneavoastră aici, în sesiune plenară, în legătură cu propunerea privind uh, recunoașterea marcajului de origine. Este o propunere uh, pe care Parlamentul a sprijinit-o mult, dacă vă amintiți, de când Colegiul Comisarilor a adoptat-o în decembrie 2005. Îmi amintesc rezoluția din 6 iulie 2006 a Parlamentului și declarația în scris din 30 septembrie 2007. Din 3 septembrie. Luna trecută am avut privilegiul de a discuta această temă cu un grup al Parlamentului European și s-a subliniat importanța de a adopta cât mai repede acest regulament. Cred că sunteți de acord că în politica comercială e foarte important să profităm de pe urma șanselor pe care ni le dă o piață deschisă, însă de asemenea să facem față și problemelor care apar, nu doar pentru consumatori, dar și pentru IMM-uri. Marcajul de origine ar trebui să fie luat în calcul din această perspectivă. În declarația dumneavoastră din 2007 a spus că la nivel european consumatorii trebuie să aibă informații clare în legătură cu ceea ce cumpără și acest regulament se referă la acest lucru. Consumatorii europeni trebuie să fie pe deplin conștienți de țara de origine a produsului pe care îl cumpără. Comisia a propus o indicare obligatorie a țării de origine pentru anumite produse importante în Uniunea Europeană din țări terțe. Însă nu toate produsele sunt acoperite. Noi ne-am axat pe produsele cele mai importante după consultări largi cu reprezentanții consumatorilor și a industriei. Acest regulament respectă principiile și regulile OMC și în Canada, în China, în Japonia, peste tot um, importurile trebuie să conțină acest marcaj de origine. Astfel, produsele pe care le poți cumpăra în magazinele din Uniunea Europeană au deja acest marcaj privind țara de origine. Aceasta înseamnă că majoritatea întreprinderilor vor trebui să marcheze produsele pe care le exportă către Uniunea Europeană fără un cost adițional. Din 2006, la Consiliu au avut loc discuții pentru a ajunge la un acord. O serie de state membre încă nu au fost convinse, se tem din cauza poverii administrative, a costurilor care ar putea să fie mai mari decât beneficiile. Noi am prezentat opțiuni concrete, am încercat să-i convingem pentru a soluționa aceste probleme. Nu este o propunere venită din senin. Noi încercăm să ajungem la o înțelegere pe 26 octombrie 2009 Comisia ITRE s-a discutat despre această propunere. De asemenea, s-a considerat opțiunea de a, de a reduce gama de produse doar la bunurile de consum. Anumite materii prime, cum ar fi pielea, textilele, ar trebui să fie incluse. Noi sugerăm acum să includem doar acele bunuri care se găsesc în uh, sectorul vânzării cu amănuntul. De asemenea, se va evalua impactul acestei uh, propuneri. Astfel, vom vedea care este efectul asupra costurilor și prețurilor și vom uh, înțelege cum putem modifica gama de produse acoperite de acest regulament. Statele membre din fericire și-au dat seama că există avantaje clare, însă anumite țări, din păcate, se opun din principiu însă sper că vor studia această chestiune îndeaproape și că în săptămânile următoare, la reuniunile la nivel de experți și la comitetul articolului 133, vom ajunge la o soluție. După cum știți, articolul 207 din Tratatul de la Lisabona îi conferă Parlamentului autoritate nouă în domeniul comercial și acest regulament va fi primul regulament de care va trebui să vă ocupați. De aceea vă vom informa și vom încerca să vă implicăm cât mai mult în toate discuțiile pe care le avem pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă rog să încercați să respectați timpul de vorbire alocat, deoarece vom încheia după ora 12 și știți că pentru interpreți acest lucru ridică anumite probleme. Acum, în numele grupului PP, doamna Muscardini. Onorevole președinte, anche noi pone qualche problema, non soltanto gli interpreti. Domnule președinte, și noi avem probleme, nu doar uh, interpret, pentru că unii oameni doresc să urmărească această discuție și să uh, primească un răspuns clar, pentru că este o problemă care trenează din 2005. După cum a spus doamna comisar, uh, deja de ani de zile, marii noștri competitori și parteneri comerciali au această marcă de origine pentru produsele care intră pe teritoriile lor. Iar noi, în Europeană, în pofida proiectului de regulament din 2005, în pofida consensului consumatorilor și a societății civile, încă nu are nici măcar o definiție a acestui concept, cu toate că Parlamentul a fost în favoarea acestui regulament. Uh, este nevoie de o astfel de definiție pentru că, până ce o avem, uh, piața noastră nu este uh, justă pentru că nu există niște reguli uh, care să fie aceleași pentru toată lumea. Comisia uh, pentru Comerț este de acord cu aplicarea uh, experimentală a acestor măsuri. Doamna comisar, în unele dintre statele membre există astfel de mecanisme și vreau să vă întreb dacă veți susține în continuare uh, în codecizie Parlamentul European pentru a obține un proiect de uh, regulament pe baza celui din 2005. Ce fel de garanții dă Comisia cu privire la uh, la timp, la aspectul temporal, pentru că, se, pentru că trenează de foarte mult această dezbatere. Doamnă, președ, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, pentru hotărârea pe care o aveți în susținerea acestui uh, uh text și în 5 noiembrie anul acesta, când uh, mi-ați răspuns la una dintre întrebări, mi-ați spus că veți susține uh, dispozițiile propunerii din 2005 și își va, va merge mai departe cu angajamentele. Oare în continuare lucrurile stau așa? Mulțumesc. Acum, din partea socialiștilor și democraților, domnul Șuștare, două cuvinte. oră. Două minute. Mulțumesc. Mulțumesc. La această oră târzie din noapte, N-am de gând să vorbesc despre motivele pentru care susținem această cerere reiterată din partea Parlamentului. S-a văzut aici că am avut o rezoluție în anul 2006 și noi suntem ultimii mohicani, să spunem așa, ultimii care rămânem din cei care au prezentat această rezoluție și considerăm că această inițiativă de modificare parțială pentru făcută de comisie ar putea fi susținută și mai puternic, de exemplu în cadrul Comitetului 133. Însă e păcat că multe state și-au reiterat opoziția, printre care și primul ministru al Marii Britanii. Astăzi credem că este de datoria noastră să reamintim că această cerere nu este pentru a da un avânt și mai mare protecționismului. Nu, nu dorim să protejăm industria națională, ci consumatorii. Dorim să rezolvăm acele probleme ale mediului, ale sănătății și să se stabilească o anumită reciprocitate. Pentru că această reciprocitate lipsește în ziua de astăzi, nu doar pentru acele categorii și pentru cei mai vulnerabili, ci și în țări mai mari, în ceea ce privește marii noștri concurenți, acești mastodonți care rivalizează cu Uniunea Europeană, precum Canada sau alte țări. Și de aceea Comisia Europeană ar trebui să protejeze dreptul comunitar. Iată de ce cer ca Parlamentul să susțină pe deplin inițiativa Comisiei și dorim ca angajamentele pe care ni le-am luat în urmă cu câteva săptămâni să fie îndeplinite până la capăt. Chiar dacă această procedură nu se va încheia înaintea Crăciunului. Mulțumesc în numele liber liberalilor, domnul Rinaldi. Domnule comisar, dragi colegi, Aș vrea să vă spun că și eu sunt de acord cu întrebările doamnei Muscardini. Italo Calvini vorbea despre Big Bang și spunea că o masă nedeterminată de materie în care nimeni nu știe nimic și nici despre originea la nimic, asta e Big Bang-ul. Doamnă comisară, dumneavoastră ați spus că eu v-aș putea pregăti, de exemplu, pasta sau pizza. Însă eu cred că trebuie să avem o diferențiere. Avem o piață globală și eu cred că ceea ce se întâmplă acum e că ne întoarcem la o situație în care produsele și originea acestora este necunoscută de către consumatori. Pentru noi, sistemul de liber schimb este important, deoarece suntem liberali, însă și transparența e importantă. Trebuie să se știe originea produselor, deci nu e vorba de comerț internațional, doar ci de protecția consumatorilor. Noi sprijinim a, acordul din 2005. Vă mulțumesc. În numele verzilor, Mulțumesc, mulțumesc și doamnei comisar pentru faptul că în sfârșit a prezentat această propunere. Comisia Barroso pare că nu a avut uh, curaj până acum să solicite Consiliului uh, acest lucru, dar acum în sfârșit se întâmplă și mă bucur. Piața nu poate să funcționeze dacă consumatorii nu sunt corect informați pentru a putea să aleagă în cunoștință de cauză. De aceea este important să avem această marcă de origine. Nu trebuie să existe excepții, derogări pentru statele care Multe dintre produsele uh, existente pe piață sunt deja marcate și, într-adevăr, nu am avea costuri suplimentare am văzut că nu este atât de scumpă, de fapt, uh, marcarea alimentelor. Uh, ar trebui să includem mai multe produse pe listă. Ar trebui să fie incluse cele care uh, pot să fie falsificate. Multe produse nu sunt pe această listă. Mulțumesc, domnule Schlitter, pentru GUE NGL. Are cuvântul acum domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Grupul meu că consideră că acest marcaj made in era absolut necesar pentru Uniunea Europeană. Această lume dereglementată și globalizată are nevoie de o protecție a consumatorului pentru a ști de unde vin bunurile pe care le cumpără. Iată de ce în felul acesta cetățenii vor înțelege într-adevăr despre ce e vorba în Europa și cum putem avea relații comerciale cu restul lumii. Sunt de acord de aceea cu colegii mei că ar trebui să reluăm abordarea din 2005 în ceea ce privește originea și cred că acesta este standardul minim pe care ar trebui să-l aplicăm pentru ca consumatorii să aibă încredere. Și aceasta ar fi în folosul industriei noastre. Cerem de aceea Comisiei și Consiliului să țină cont de opinia Parlamentului. Pentru că este aici vorba și de o abordare coerentă a politicilor. Iar comerțul național cred că poate contribui foarte mult la cel internațional. Mulțumesc. Trecem acum la ceilalți oratori. Doamna Comi pentru două minute. Noi facem parte... Mulțumesc. Noi facem parte dintr-un sistem industrial la nivel european în care renumele produselor depinde mult de integritatea sistemelor de producție. Dacă menținem o parte din producție, deci dacă vrem să facem acest lucru, deci doar așa le putem oferi consumatorilor niște produse controlate de calitate crescută. E interesul nostru să continuăm acest lucru și să le dăm posibilitatea consumatorilor să fie conștienți de ce anume producem și de originea produselor. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de ceva foarte simplu, însă esențial, și anume transparența. Conceptul de transparență stă la baza normelor care țin uh, de etichetare a originii, norme aprobate deja de Parlament în 2006 și folosite deja pe piețele mondiale, așa cum reamintea doamna Ashton. Țări ca SUA, Mexicul și China folosesc acest sistem. Însă marcajul Made in nu este văzut cu ochi buni de anumite țări membre. Noi credem că dacă un produs e fabricat în China sau într-o altă țară extracomunicară, Deși calitatea unor este foarte bună, deci pe lângă asta consumatorul trebuie să știe unde a fost produs acel uh, bun pentru a alege în cunoștință de cauză. Unii poate cred că prin transparență noi protejăm, noi suntem protecționiști. Nu, eu cred, de asemenea, se crede că vor crește costurile pentru industrie. Ei bine, situația nu este așa. Indicarea originii pe produsele importate la nivel european, spre deosebire de ce se întâmplă în China, SUA sau în Australia, face ca produsele europene să uh, concureze mai greu pe piața internațională. Uniunea Europeană trebuie să producă produse cât mai bune și acest marcaj este un prim pas pentru recunoașterea acestui nivel de calitate. Vă mulțumesc, doamnă Comi. Are cuvântul acum domnul Arif. Euh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Nu este prima dezbatere pe această temă, dar Deși ne repetăm, aș vrea să insist, ca și colegii mei, asupra nevoii unei reglementări la nivel european. În ciuda avizului exprimat de Parlament în 2005 și în 2007 asupra rezoluției Baron Crespo, absența majorității la Consiliu ne-a împiedicat să adoptăm acest regulament. Și totuși acesta prezintă un progres deosebit nu doar pentru consumatorii europeni, ci și pentru industria noastră, indicând țara de origine pentru produsele importate, consumatorii sunt informați de caracteristicile produsului cumpărat și în sectoare sensibile, cum ar fi, de exemplu, marochinăria, textilele, îmbrăcămintea, aceasta oferă o posibilitate de alegere pentru consumatori, pentru a ști de unde vin aceste produse și pentru a face o alegere în cunoștință de cauză. Salut de aceea inițiativa Comisiei, însă doresc să spun că această propunere trebuie să fie în continuare ambițioasă, să fie susținută de majoritatea statelor membre și aceasta nu în detrimentul obiectivului final și anume ca marcajul de origine să se refere doar la produsele finite și să nu se refere și la toate componentele acesteia care să fie făcute în Europa. Aș vrea de asemenea să cerem Comisiei să se folosească la maxim un astfel de regulament pentru a duce la simplificarea regulilor de origine, la posibilitatea de a crea o marcă de, un marcaj de origine paneuropean cu filiere integrate pentru a promova comerțul sud-sud. Vreau să spun că în ceea ce privește implementarea criteriilor din tratatul de la Lisabona, Comisia va vedea puterile sale crescute. Așa că pot să vă asigur, doamnă comisar, că deputații își vor lua pe deplin angajamentul pentru a promova acest regulament care este esențial pentru lucrătorii europeni și pentru consumatori. Mulțumesc, domnule Arif. Acum, domnul Henin, pentru un minut. Dragi colegi, noțiunea de made in nu trebuie să fie doar o chestiune de marcaj trebuie să devină un concept puternic prin care se arată că se respectă regulile cele mai avansate în ceea ce privește drepturile salariaților, dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător, o atitudine economică responsabilă. Dacă prin globalizare cu toții putem produce, e bine, căutarea profitului înseamnă că drepturile salariaților sunt uh, încălcate, are de suferit natura și mediul înconjurător. Gândiți-vă ce se întâmplă în sectorul farmaceutic, în sectorul modei. Peste tot se caută doar profitul. În același timp, zeci de mii de locuri de muncă dispar. Prin acest concept Made in Europe, le putem permite consumatorilor să aleagă în, în cunoștință de cauză și astfel să încerce să uh, obțină noi drepturi, pentru a avea o gestiune responsabilă, pentru a avea drepturi ale lucrătorilor, pentru ca locurile de muncă industriale pe teritoriul europei să fie menținute. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fielner. Două minute. Protectionister, de erkänner sällan att deras Mulțumesc. Protecționiștii nu acceptă faptul că propunerile lor sunt protecționiste. Se ascund în spatele altor declarații și marca de origine este un bun exemplu în acest sens. În 2006 am fost aici în Parlament și am discutat deja despre această propunere uh, și atunci am spus că nu este o propunere bună și ea a fost aruncată la gunoi. Dar a fost apoi un acord Uh, cu Corea și propunerea aceasta este din nou pe mesele noastre. Această modalitate de acțiune nu mi se pare bună. C uh, să reluăm dezbateri pe care le-am încheiat deja. Se spune iar și iar că uh, consumatorii ne cer aceste informații, dar nici măcar nu se fac consultări ca să vedem ce vor. Um, 96% din răspunsurile uh, dintr-un sondaj care a fost făcute, 96% din răspunsuri vin din Italia. Deci nu este relevant acest uh, sondaj. Și atunci, sigur că putem să ne gândim că trebuie să luăm aceste măsuri, dar poate că ele nici măcar nu sunt necesare. Se spune că uh, trebuie incluse releva- informații relevante în marca de origine, dar nu aceasta este ideea. Noi nu protejăm deloc consumatorul prin aceste uh, acțiuni și un alt mit este faptul că se crește uh, competitivitatea uh, produselor europene. Acesta este un nonsens. Uh, pentru uh, numai funcționarea bună a pieței uh, duce la o mai mare competitivitate și nu astfel de măsuri. N-ar trebui să procedăm în mod protecționist. Trebuie să avem aceleași reguli pentru toți actorii. Ne imaginăm acum cum este această marcă de origine made in și uh, ar fi foarte ciudat să fie introdusă cu privire la produsele din întreaga lume. Mulțumesc! Acum ajungem la intervențiile spontane. Un minut, doamna McGuinness. Um, Mulțumesc, domnule președinte avem deja un astfel de marcaj pentru produsele alimentare în majoritatea cazurilor și pentru alte produse, deci nu este o noutate. Însă problema cu această etichetare este că nu este întotdeauna corectă. Deci, indiferent ce facem cu această propunere, ar trebui să fim în stare să și testăm dacă ceea ce se spune pe etichetă este într-adevăr adevărat, astfel încât consumatorii să aibă informația pe care poate o caută într-adevăr. Am o întrebare concretă, pentru că m-a sunat un manufacturier care lucrează în Uniunea Europeană și m-a întrebat dacă cele trei instituții doresc să introducă o etichetă made in Uniunea Europeană, astfel încât să promoveze produsele produse aici. Și poate că Comisia ar putea să-mi răspundă la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna McGuinness. Domnul Kelly, pentru un minut. Vă mulțumesc. Aș vrea să mă refer și eu la această chestiune atât de controversată. În Irlanda avem probleme ales în sectorul agricol, iar liderii sindicatelor uh, ne spun de adesea că există mari probleme în legătură cu o etichetare adecvată. Se pare că pot fi importate produse în Irlanda pot fi reprelucrate, li se adaugă alte substanțe, după care se spune că originea este Irlanda. Astfel, consumatorii sunt induși în eroare. Și cred că orice om are dreptul să știe din ce țară provine produsul acela sau unde a fost prelucrat. Sper că aceste practici vor, uh, se vor uh, încheia și că astfel vom ști originea fiecărui produs pe care îl cumpărăm. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Silvestris. Doamnă comisar, câtă claritate, câtă claritate. Asta s-a văzut clar. Despre asta e nevoie pe piață. Niște norme care să garanteze transparență pentru ocrotirea consumatorilor libertatea de pe piață trebuie să se facă prin niște leguri clare pentru ca astfel toți consumatorii să poată alege în cunoștință de cauză. Asta cerem noi astăzi. De multe ori la televiziunea de stat din Italia se transmit uh, reportaje jurnalistice care arată că în anumite țări foarte îndepărtate, depărtate și din punct de vedere cultural, se folosesc produse și tehnici foarte poluante și astfel um, drepturile omului practic sunt încălcate. Consumatorii ar trebui să știe foarte clar de unde provin anumite produse pe care le cumpără. Și cred că a venit momentul să dăm dovadă de hotărâre și fermitate, să adoptăm aceste norme care fac ca prin niște mecanisme clare și transparente consumatorii știu ce aleg. Vă mulțumesc, domnule Silvestris, doamnă comisar. Uh, domnule președinte, mulțumesc și mulțumesc mult tuturor celor care au intervenit în această dezbatere importantă. Vreau să încep cu comentariile doamnei Muscardini. Sentimentul că această dezbatere trenează de atâta timp eu aș spune că în mandatul meu de comisar am încercat să vorbesc cu statele membre despre chestiunile care uh, sunt uh, văzute ca fiind cele mai importante de acestea. După cum au spus și alți uh, membri de aici, realitatea este că orice fel de propunere trebuie să treacă prin Consiliu și dacă este clar că nu există o majoritate solidă pentru o anumită, în favoarea unei anumite idei, uh, atunci trebuie să regândim ideea. Nu putem să... Nu are rost să propunem ceva ce știm clar că va eșua. Și mi se pare că avem oportunitatea, uh, prin faptul că re, re, rafinăm ceea ce am propus, uh, incluzând preocupările statelor membre, că putem să promovăm din nou problema. Pentru că este responsabilitatea noastră, este responsabilitatea acestei comisii care se află la sfârșitul mandatului sau chiar uh, puțin după mandatul său, cum a spune unii, este important să reflectăm, să privim înapoi la ceea ce nu am încheiat. Nu pot să vă dau niciun fel de garanții în ceea ce privește uh, termenele, uh, pentru că depind și de Consiliu aici. Dar vreau să-mi susțin angajamentul pentru a continua acest proces, pentru că subliniez, este o uh, problemă importantă. Mai mulți uh, europarlamentari au s-au referit la consumator și la oportunitatea de transparență, de claritate um, pe care o aduce acest text, de a oferi informații către consumatori. Este important să avem un comerț liber în lume, dar trebuie să existe și transparență și claritate pentru ca uh, consumatorii să poată să ia alegerile libere. Comerțul liber și alegeri informate sunt două concepte care merg mână în mână și mai mulți uh, membri au spus acest lucru. Nu este vorba de protecționism. Sunt practici care sunt utilizate în uh, toată lumea, în majoritatea statelor de la care cumpărăm produsele despre care am vorbit, uh, sunt marcate aceste produse și știm de unde vin. Iar pentru mine este important și cred că pentru mulți consumatori este important să știe unde sunt făcute uh, produsele, pentru că astfel se interacționează cu piața. Să avem oportunitatea să spunem, da, vom oferi această transparență. Cred că este foarte importantă. N-ar trebui să ne fie teamă de uh, transparență, pentru că dacă ne teamă, atunci uh, nu vom reuși să, să abordăm aceste probleme care trebuie abordate. m ați uh, m-ați întrebat despre extinderea listei de produse. Este într-adevăr uh, în dezbatere. Nu avem acum o listă finală, ci am încercat să propunem doar produsele care ni s-au părut mai importante, dar chiar um, salutăm discuții um, cu privire la extinderea listei. De asemenea, s-au exprimat preocupări cu privire la uh, uh, ambițiile noastre. Suntem suficient de ambițioși? N-ar trebui să diluăm această propunere. Eu nu încerc să o diluez, ci încerc să fiu realistă. Și dacă la sfârșitul dezbaterii am o propunere pe care nu pot să uh, a, obțin acceptul Consiliului, atunci cred că este de datoria mea să văd ce putem să facem pentru a include și niște preocupări legitime și să încercăm să avem, uh, să zicem, un model pilot sau un model uh, uh, mai limitat care să fie acceptat pentru a testa lucrurile și sperând că pe viitor putem să extindem gama de produse. Pentru că acest lucru vrem să-l facem. Ne gândim și la această marcă Made in Europe, Made in Uniunea Europeană, este și în dezbatere și eh, sigur că este vorba și despre protecția locurilor de muncă. muncă. Eh, știți că eh, activitățile noastre sunt și în susținerea locurilor de muncă și a consumatorilor. Comerțul nu trebuie să ignore și nu ignoră aceste aspecte, ci din potrivă se leagă. Doamna McGuinness, nu cred că cineva poate să spună că nu mă comport uh, corect față de Parlamentul European, nu vreau să fac acest lucru. Ceea ce încerc să fac, ceea ce am încercat să fac când am discutat cu statele membre a fost să utilizez uh, rezultatele discuțiilor cu IMM-urile din Uniunea Europeană, pentru că acestea trebuie să aibă oportunități reale, ca mai mult de 3% dintre ele să poată face comerț și în afara Uniunii Europene. Și de asemenea am încercat să includ lucruri pe care, care ne-au rămas, pe care nu le-am rezolvat uh, la momentul uh, discutărilor. Mi s-a părut că aceasta este o ocazie să revenim la problemele nerezolvate. Este vorba despre un teren echitabil pentru toată lumea, este vorba despre claritate și transparență pentru consumatori și despre un progres. Sper că Parlamentul se va angaja în acest proces, să vedem cum putem să rafinăm uh, acest text pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Și, în ultimul rând, cu privire la această marcă Made in European Union, făcut în Uniunea Europeană. Am discutat cu reprezentanții industriei și am văzut că uh, nu există o mare susținere în favoarea acestei idei și de aceea nu am inclus-o în text. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc. Se încheie această dezbatere care va fi votată în următoarea perioadă de sesiune. Următoarea sesiune va avea loc mâine de la ora 9 până la ora, orele 13, iar ordinea de zi este publicată deja pe internet și acum